textele, de adoptat, textele adoptate ieri, vă stau la dispoziție. Vreau să întreb dacă are cineva obiecții sau observații de făcut în legătură cu procesul verbal a ședinței de ieri. Observ că nu există astfel de contestații, deci considerăm procesul verbal adoptat.